Aș dori să întreb dacă funcționează interpretarea în toate cabinele. Cred că nu sunt probleme. Foarte bine. Declar ședința suspendată în data de 23 uh, iunie redeschisă. În urma acordului care am ajuns cu grupurile politice, am, în conformitate cu articolul 149 din regulamentul de procedură, am uh, declarat uh, existența acestei reuniuni extraordinare pentru a putea discuta rezultatul referendumului din Regatul Unit. Este pentru prima dată, doamnelor și domnilor, când o sesiune plenară este organizată um, într-o, într-o formă atât de rapidă. Este o măsură extraordinară care răspunde unui caz extraordinar, uh, lipsit de precedent până acum, un stat membru a decis să părăsească comunitatea europeană. Aș dori să salut faptul că întreg colegiul de comisari, inclusiv Lord Hill, uh, este alături de, uh, alături de noi. Și bine ați venit, domnule președinte al Comisiei Europene, împreună cu toți comisarii. este important ca aici la Parlamentul European, la locul democrației europene, să avem ocazia să dezbatem un subiect care ne afectează pe toți în mod profund. Pentru că, doamnelor și domnilor, spre deosebire de cum au fost uh, cum a fost comentată decizia din Regatul Unit în diferite for, uh, foruri, decizia Regatului Unit este o decizie a poporului britanic care afectează în același timp toate popoarele uh, europene. Drept urmare, este adecvat ca și uh, reprezentanții, ca și europarlamentarii să dezbată acest subiect astăzi. La începutul dezbaterii noastre aș dori să precizez un lucru. Timp de decenii, mulți politicieni și în mod special mulți uh, funcționari din Regatul uh, Unit și-au desfășurat activitatea în instituțiile europene. Eu personal timp de, timp de decenii am lucrat împreună cu acești colegi din Regatul Unit. Și pentru mine este foarte important să spun următorul uh, lucru și mă adresez colegilor uh, europarlamentari din uh, Regatul Unit, mă adresez personalului, funcționarilor uh, din Regatul Unit uh, care uh, lucrează în Parlamentul European și doresc să le spun că regretăm profund această decizie în urma căruia Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, însă mă adresez colegilor noștri cu care, față de care suntem profund legați. Și un lucru este clar, dragi colegi, valoarea Regatului uh, Unit, importanța Regatului Unit în politica externă a Uniunii Europene, în uh, securitatea continentului european este extraordinară. Însă, voința exprimată de poporul uh, britanic trebuie să fie respectată și sunt sigur că astăzi vom discuta în mod intens și problema Uh, activ, uh, articolului 50. Domnilor și domnilor, aș dori să îi mulțumesc unei persoane prezente în această sală care a lucrat extraordinar într-un context atât de dificil și care um, a făcut un pas uh, omenesc. Este vorba de Lordul uh, Hill care uh, și-a depus demisia. Este ultima dată când va fi alături de noi astăzi. Uh, domnule Lord Hill, ați susținut campania de a rămâne în Uniunea Europeană a Regatul Unit și aș dori să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră în această campanie și pentru activitatea din Comisia Europeană. danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi, și pentru acest semnal care demonstrează um, de ce parte se află ma- uh, majoritatea covârșitoare a, poli- a, poli- a familiei politice europene, o familie care își dorește, dorește păstrarea Uniunii Europene. Demisia domnului Lord Hill este și un semnal că procedura părăsirii Uniunii Europene de către Regatul Unit a fost începută deja. Și aș dori să dau în primul rând cuvântul doamnei uh, Henis Pleșar în numele Consiliului, Consiliului și l-am uh, invitat și pe uh, domnul Tu să participe, însă acest lucru nu diminuează respectul pe care îl avem pentru dumneavoastră, doamna Henis Pleșar.